Hmm. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite à gagner votre place. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. J'ouvre la séance. Începem reuniunea Comisiei noastre de bugete și, dragi colegi, vă rog să ne scuzați pentru întârziere. A avut loc ședința coordonatorilor care a fost deosebit de lungă, ordinea de zi fiind foarte încărcată astăzi. Aș dori în primul rând să mă asigur că sunteți de acord cu ordinea de zi, cu proiectul de ordine de zi, cu precizarea că punctul 9 va fi amânat. Ca și punctul 14. Nu am primit uh, documentele necesare pentru a permite doamnei uh, Holmeier, doamnei raportor, să ne prezinte poziția sa. Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, atunci aceste puncte sunt amânate și astfel uh, ordinea de zi modificată e considerată adoptată. Aș dori să vă informez în legătură cu o decizie a coordonatorilor. E vorba de Uh, cererea pentru un raport de inițiativă cu privire la raportul anual al Băncii Europene de Investiții. Ați primit procesele verbale ale reuniunilor din 90 noiembrie 2016, 8 decembrie 2016, 9 ianuarie 2017, 12 ianuarie 2017 și 9 februarie 2017. Mm, dacă nu sunt obiecții, le considerăm adoptate. Nu solicită nimeni să le uh, modificăm, deci le considerăm adoptate. Acum aș dori să dau cuvântul colegului Richard Ashworth, raportor pentru celelalte secțiuni, mai ales pentru proiectul de buget al Parlamentului European pentru 2018. Domnule raportor, vă mulțumim că ne-ați trimis un proiect de raport atât de clar. Uh, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de raport uh, pe care vi l-am trimis este de al treilea de acest tip în acest mandat și al cincilea din acest cadru financiar multianual. Și aș dori să mulțumesc antecedenților, domnilor Taran și Depre, care m-au ajutat foarte mult și aș dori să le mulțumesc pentru mâna de ajutor acordată. V-am trimis o versiune uh, anterioară a raportului, uh, completat, dar din motive de Uh, <laughs> având în vedere faptul că e vorba de un raport foarte lung, nu o să-l prezint linie cu linie, dar aș dori să mă refer în primul rând la priorități. Uh, în primul rând, în ce privește conceptul value for money. Ca și în anii precedenți, noi dorim să ajungem uh, la un prag sub 20% uh, uh, față, la linia 5 și deci să ținem cont de uh, estimările biroului. Deci aș dori să le, mm, le, le rog pe colegi să vină cu idei în ce privește economiile. Apoi, sigur, trebuie să ne asigurăm că Parlamentul își îndeplinește activitatea eficient și deci sprijin uh, serviciile, Parlamentului, uh, serviciile Parlamentului care sper să-și poată face treaba cum trebuie. A treia prioritate o reprezintă chestiunea transparenței și atragerii la răspundere. Avem aici o serie de probleme legate de finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice și probabil colegii știu că există câteva uh, cazuri ultramediatizate care au dovedit uh, că există lacune în felul în care uh, se acordă banii. Nu înseamnă că critic uh, toate partidele politice și toate fundațiile politice, departe de mine un astfel de gând, și acolo unde s-a constatat că există bune practici, uh, sunt uh, sigur pentru finanțarea, sprijinirea acestor partide, și uh, fundații, dar cred că trebuie să avem mai multă transparență, mai multă responsabilitate și deci am venit cu câteva sugestii în acest sens. Și apropo, aș dori să mulțumesc secretariatului pentru și administrației pentru tot ce a făcut în acest exercițiu lăudabil și aș dori să Uh, asigură administrația că uh, o voi ajuta pentru a uh, îndeplini acest obiectiv al transparenței. Printre chestiunile importante, securitatea cibernetică, Parlamentul trebuie să uh, contracareze astfel de atacuri și de deci, ce sprijin uh, măsurile pentru a uh, face față acestei amenințări care este constantă și este tot mai importantă și de deci, ce trebuie să fim foarte vigilenți la pericole și să nu cheltuim bani, deci să prevenim astfel de amenințări și să nu reacționăm după ce intervin. În ce privește cheltuielile legate de clădiri, m-a uh, dezamăgit faptul că biroul nu a pregătit o uh, strategie pe termen lung. Uh, era o obligație, o misiune a biroului, nu și-a îndeplinit această misiune în ultimul an, deși promisese acest lucru. Deci mi-ar plăcea ca biroul să se ocupe de această strategie. Iar în ceea ce privește chestiunile concrete, ne aprom de finalizarea um, clădirii Conrad Adenauer, CAD, mă bucur, dar aș dori să mă asigur că banii sunt bine cheltuiți. Apoi, în ce privește clădirea PHS, și de această dată ne-am dorit să avem mai multă transparență în legătură cu propunerile secretarului general. E clar că avem o problemă uh, pe termen lung cu această clădire și uh, o parte din banii din bugetul anual uh, va reprezenta, vor reprezenta o acțiune pregătitoare, dar mi-aș dori să uh, avem mai multă transparență. În ce privește economiile posibile la bugetul Parlamentului, de ceva timp încoace mi-a venit o idee legată de uh, explicațiile orale ale voturilor. Nu uh, sunt împotriva, sigur că eurodeputații au acest drept, dar mă întreb de ce, dacă uh, Um, explicația orală trebuie să fie uh, tradusă în 23 de uh, limbi. Ceea ce înseamnă că și uh, interpreții trebuie să fie angajați de deci, ce o uh, tură, o echipă suplimentară, ceea ce este foarte costisitor. Noi uh, încurajăm uh, membrii să folosească explicațiile înscrise ale voturilor. Avem uh, și acest sistem de Voxbox. Uh, sau putem cere biroului să găsească și alte uh, metode pentru a economisi bani. În ce privește uh, programul de comunicare pentru alegerile din 2019, secretarul general a cerut uh, finanțare pentru acest program. Da, într-adevăr, cred că trebuie să uh, pregătim uh, acest program chiar de acum, din punct de vedere financiar. Însă, trebuie să vedem cum vor fi cheltuiți toți acești bani și îi rog pe colegi să încerce să identifice domeniile și felul în care banii ar putea fi mai bine cheltuiți. La fel, în ceea ce privește indemnizațiile uh, cheltuieli generale pentru colegi, uh, mai mulți colegi m-au abordat uh, uh în ce privește transparența și sunt uh, pentru astfel de uh, tendință. Domnule președinte, joi mă mă întâlni cu raportorii alternativi, dar sper ca colegii să vină cu sugestii și să mă ajute la întocmirea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor! Uh, începem dezbaterea pe marginea acestui raport. Avem o listă de colegi care s-au înscris. Uh, domnul Rubrich, primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult și colegului nostru. Am văzut că bugetul Parlamentului European este un buget foarte sensibil și Richard Ashworth, uh, în observațiile sale, a reușit să pună punctul pe ei așa cum trebuie. Pentru mine sunt foarte importante reflexiile de principiu, să vedem cum putem consolida și mai mult democrația în Europa. Și cred că este clar că șefii de state și guverne s-au gândit la această reducere de 4% pe șapte ani și uh, știu că Ideea de a se crea 76 de posturi a dus la probleme, pentru că uh, astfel avem uh, dificultăți în a respecta reducerea de 1% pe an. De asemenea, Brexit aduc, aduce dificultăți suplimentare, avem uh, misiuni specifice de îndeplinit în consecință, totul devine tot mai complex și nu pot să-mi imaginez ce se întâmplă, ce s-ar întâmpla dacă nivelul politic nu ar găsi o soluție pentru Brexit. De aceea, eu cred că nu trebuie să reducem și mai mult aceste 19,06%. Cred că Parlamentul trebuie să se implice mai mult în negocieri și să rămână mai degrabă la 20%. Este o strategie multianuală și credem că Parlamentul poate să ajungă la 20%. Chiar noi am stabilit acest plafon tocmai pentru a ne asigura că vom face economii și nu cred că vom depăși cele 20%. Um, și este important să avem fonduri suplimentare fără să depășim cele 20% în această situație extrem de dificilă în care se găsește Europa. Cred că Trebuie să ținem cont de faptul că în următorul an și în perioada preelectorală Parlamentul va fi implicat în negocierea pentru Brexit și în multe alte dosare dificile. Se vede ce dificilă e situația în Turcia, în Rusia, în America. De jur împrejurul Europei sunt foarte multe probleme și democrația este prea puțin susținută. De aceea cred că este foarte important să susținem securitatea cibernetică în consecință. De asemenea, de zeci de ani discutăm uh, cu privire la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor. Am stabilit ceva împreună la începutul acestui mandat între toate partidele și grupurile politice din Parlament și vreau să vă rog pe toți să respectăm acest uh, acord. Dacă este să discutăm ceva pentru următoarea perioadă, cred că ar fi bine să uh, ne gândim uh, la uh, caracterul voluntar al acestor măsuri, practic în campania electorală, să poată fiecare să acționeze, sigur, respectând pe deplin transparența, cum consideră că este necesar. Eu cred că e important să avem măsuri pe o bază voluntară și cred că acest lucru ar fi avantajos pentru pentru membrii și pentru bugetul nostru. Transparența este foarte utilă și cred că deputații trebuie să aplice principiile transparenței așa cum consideră că este corect pentru alegători. În ceea ce privește alocația de secretariat, vreau să vă amintesc că în ultimele luni munca noastră a crescut mult mai mult. Am primit uh, foarte multe condiții suplimentare, foarte multe cereri suplimentare și văd că o persoană din uh, biroul meu este depășită de tot ce înseamnă contabilitate și respectarea criteriilor administrative. Eu cred că această um, alocație de secretariat ar trebui să fie sporită ca să putem să angajăm și să plătim uh, asistenții și secretarii cei mai competenți de asemenea, la Strasburg este foarte greu să găsim birouri adecvate pentru toți asistenții noștri. Eu cred că trebuie să ne purtăm mai bine cu uh, angajații noștri. Nu e vorba de bani pentru noi, e vorba de bani pentru salarii care trebuie să fie adaptate, indexate în funcție de inflație și trebuie să ne permită să ne păstrăm angajați de calitatea cu care ne-am obișnuit. Apoi, este clar că Parlamentul are o mare responsabilitate față de anul electoral care ne așteaptă. Parlamentul este foarte important pentru democrație și în 2019 vom avea un an, vom avea un an electoral. Probabil că Brexitul se va întâmpla până atunci și povara va fi mare pentru colegii britanici, dar și pentru noi toți și cred că ar trebui să se creeze o comisie mixtă între membrii Parlamentului Britanic și membrii Parlamentului European ca să facem cum e mai bine pentru populație. Mulțumesc! Merci, Monsieur Manca. Mulțumesc, domnul Manca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș trebui să mulțumesc uh, domnului raportor. Cred că cu mult curaj a abordat uh, bugetul 2018 prin uh, uh, sugestii pe care sper că le vom sprijini cu toții și mi-amintesc că data trecută când secretarul general a fost la noi, am pus o întrebare. Anul trecut am convenit această idee că din 5 în 5 ani bugetul european nu va fi doar stabilit în funcție de indexare, ci și pentru că Uh, de exemplu, în 2015 s-au indexat tarifele la energie și am uh, aplicat acest coeficient de patru ori mai mare decât uh, inflația. Deci corectarea poate să fie foarte mare. Deci ideea era să votăm din 5 în 5 ani în buget și după aceea să vedem care ar fi coeficientul și uh, secretarul general nu uh, mi-a confirmat că se va aplica această metodă și nu uh, sunt mulțumit uh, de faptul că noi am, am depus acest efort, deci uh, eu cu alți colegi uh, am uh, făcut o sugestie și apoi nu ne ascultă nimeni. Deci ce se întâmplă? Uh, pentru că până la urmă, la sfârșitul anului, am avut un uh, excedent cam de 7 milioane de euro. Și știm că acest uh, excedent va figura și în bugetul de anul acesta. Uh, ce am făcut, uh, sigur că putem folosi acești bani pentru a finanța clădirile noastre. Uh, dar de ce să nu uh, avem o mai bună proiecție bugetară, o mai bună planificare și să folosim toate aceste, aceste fonduri, e vorba de milioane de euro, și să facem o economie la rata dobânzii. Este un prim set de sugestii. Și apoi eu, în calitate de chestor, în portofoliul meu, am primit informații în legătură cu oficiile Parlamentului European, birourile din statele membre. Și am aflat cu această ocazie că uh, Biroul de Informare a Parlamentului European are nouă birouri care ar putea să fie uh, închiriate uh, fracțiunilor politice. Trei sunt închiriate, dar șase sunt, uh, sunt disponibile. Acestea șase sunt disponibile, de exemplu, la Roma de ani de zile, de șase ani. Și e o situație care continuă și noi plăsim. La Vilnius, de exemplu, există trei birouri. Și uh, niciunul dintre grupurile de la Parlamentul European uh, nici măcar nu e uh, la curent cu posibilitatea de a închiria aceste oficii, aceste clădiri. Știți că există grupuri care au doar un eurodeputat și ar putea să obțină uh, aceste uh, sedii gratis. Deci am putea să optimizăm uh, banii pe care îi avem la dispoziție. Dar va trebui să discutăm toate aceste amănunte uh, împreună cu raportorul. Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să spun că am mai spus acest lucru, dar uh, aș dori să-i spun raportorului că mi-a plăcut foarte mult raportul său, este bine scris, este bine structurat și bine argumentat. Având în vedere că uh, e vorba de un raportor de la ECR, e o performanță pe care aș dori să o salut. Dar Aș dori, dincolo de punctele care ne reunesc, să fac câteva observații. Bineînțeles, aș dori să spun că și eu îmi doresc ca bugetul Parlamentului să nu atingă pragul de 20%, dar deocamdată cred că nu ne-am gândit suficient de profund în legătură cu uh, anumite solicitări privind majorarea cheltuielilor. Am făcut câteva calcule și dacă ne uităm la buget, ne dăm seama că fără cheltuielile extraordinare, uh, avem o majorare reală de 3,26% față de 2017. În principiu, sunt de acord că o majorare cu 3,2% poate fi justificată de cheltuielile de personal, pentru că întotdeauna ne ia prin surprindere adaptarea salariilor pe baza ă, sistemului actual de calcul. Dar e vorba totuși de 68% din cheltuieli, iar în rest a trebuit să uh, mi se explice uh, de ce e nevoie de mai mult decât de o indexare. Deci dacă avem o indexare de 2%, nu ajungem până la urmă totuși la 3,26%. Cu atât mai mult cu cât am făcut un mic calcul. Am un mesaj pentru raportor. Am încercat să văd în ultimii ani care au fost uh, liniile bugetare care au fost uh, sistematic supraevaluate. Deci, în fiecare an, unde constatăm că Uh, în ultimii ani, liniile bugetare uh, la sfârșitul anului uh, rămân bani pentru a finanța politica clădirilor. Veți constata că e o, un pattern, este un fenomen recurent. Și aș dori să fim mai atenți, cu atât mai mult cu cât ni se spune că aceste credite sunt necesare pentru finanțarea clădirii Conrad Adenauer. Această clădire figurează la cheltuieli pentru anul uh, următor cu o sumă cam de 60 de milioane. Și dacă mă uit la cheltuielile din bugetul uh, pe uh, linii, deci pentru finalizarea acestei clădiri avem 33 de credite uh, prevăzute. Deci va trebui să mai găsim 27 de milioane la sfârșitul anului care uh, în fiecare an se situează între 50-70 de milioane. Deci mi-aș dori să examinăm mai de aproape situația. Uh, eu nu sunt uh, pentru o politică excesivă. Nu sunt nici adeptul principiilor domnului Rubich, care crede că toți banii ar trebui să fie folosiți pentru campania electorală. Deci, cred că ar trebui să vedem cât de pertinente sunt anumite solicitări de majorare. Însă sunt de acord în ce privește prioritățile, în ce privește uh, securitatea și securitatea informatică, în ce privește campania electorală, eu am o poziție puțin mai rezervată. 25 de milioane de euro domnul Ashworth uh, mă va corecta dacă zic că o prostie, în cheltuielile extraordinare nu cred că ar uh, uh, trebui să fie puși acești bani în cheltuielile extraordinare și nu mă convinge nici plus valoarea unei astfel de cheltuieli, 25 de milioane de euro. Eu constat că aproape toate activitățile de promovare ale Parlamentului în ce privește publicațiile, emisiunile și așa mai departe, nu îi vizează decât pe Uh, cei care sunt convinși uh, de valoarea Parlamentului. Problema nu este însă să încurajăm pe aceștia, ci să ajungem și la cei care sunt indiferenți și cei care sunt ostili Parlamentului. Deci pe mine m-ar interesa o dezbatere cu serviciile de comunicare ale Parlamentului pe această temă foarte importantă. Sigur, aș putea să mai fac câteva observații, dar poate ar fi mai bine să vorbesc direct cu domnul raportor. Aș dori să spun că îmi plac uh, observațiile din raport, de exemplu, criticile față de uh, cele 76 de uh, posturi pentru grupurile politice. Sunt de acord și că anumite cheltuieli în ce privește funcționarea grupurilor și a fundațiilor politice, mi se pare că um, e pertinentă această observație. Și apoi, Într-un subiect delicat, eh, delicat, cred că abordarea sa este bună, indemnizația de cheltuieli generale. Această alocație este bună, deci propunerea sa de a cere secretarului general și a biroului să pregătească o revizuire a sistemului mi se pare foarte bună. Un sistem care ar trebui să intre în vigoare cu ocazia următorului mandat. Cred că dacă facem eh, ceva de pe acum, trebuie să definim foarte clar felul în care vor trebui să fie uh, justificate alocațiile pentru cheltuielile generale pentru următorul mandat. E un aspect foarte necesar asupra căruia trebuie să tragem, atragem atenția biroului și secretarului general. Iată, domnule președinte, mă opresc acum cu reflexiile. Voi avea și altele, dar le vom discuta mai târziu. Mulțumesc. Domnul Dona, nu acum. Da, domnule președinte. După cum a spus și colegul Manca și au spus și alți colegi, sunt și eu de acord să folosim cât mai bine fondurile europene, în special cele destinate funcționării Parlamentului. A spus-o pe bună dreptate raportorul, Parlamentul trebuie să-și poată îndeplini funcția de inițiativă, dar aș vrea să spun că nu putem lucra în vid. Parlamentul trebuie să poată să comunice, să-și facă cunoscută munca trebuie să se deschidă către exterior, să-și transmită valorile, valorile Uniunii Europene și uh, premiile pe care le decernează în fiecare an, acestea sunt foarte importante. Premiul Saharov, dar și premiul Lux, un uh, premiu care permite mm, dezbaterea unor teme de societate importante pentru noi, care de asemenea încurajează industria cinematografică. Parlamentul European trebuie să comunice cu privire la munca sa legislativă, să nu lase doar Comisia și Consiliul să o facă. Bugetul propus pentru Parlamentul European trebuie să fie sub 20% din rubrica 5, după cum au spus-o mai mulți, și trebuie să fie utilizat în mod adecvat, inclusiv pentru a se populariza rolul Parlamentului și importanța Parlamentului și uh, importanța votului uh, care are loc odată la 5 ani pentru alegerea eurodeputaților. Cred că trebuie să ne asigurăm că Parlamentul e mai bine cunoscut, tocmai ca alegătorii să fie mai motivați să meargă la vot. Mulțumesc. Madame Gardia Zabal. Doamna Gardia Zabal. Sí, muchas gracias, presidente. Algunos comentarios generales. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva observații de ordin general. Unele au fost emise de colegi Eso, en lo que tiene que ver con el buen uso del... Altele uh, au fost prezentate și că de domnul Ashworth, uh, folosirea mai bună a fondurilor publice și mai multă transparență. Deci, uh, cred că cu cât uh, Uh, vom prezenta mai transparent felul în care cheltuim banii, cu atât uh, va fi mai bine pentru noi și cu atât mai mult vom reuși să ne explicăm uh, felul în care ne desfășurăm activitatea. În legătură cu această dezbatere legată de alocația de cheltuieli generale, e o temă care revine în fiecare an. Um, adesea nu prea se știe ce se votează la Parlamentul European, deci cred că Biroul nu știe întotdeauna ce votează Parlamentul, cam asta este impresia mea, dar uh, sper ca de această dată să avem o uh, propunere mai bună pentru mandatul următor. În ce privește finanțarea partidelor uh, politice și a fundațiilor, și aici credem într-adevăr că e nevoie de mai multă transparență și de o mai bună cheltuire a banului public. Dar considerăm și că bugetul europeane trebuie să finanțeze partidele politice europene și fundațiile. Sigur, cei care sunt pentru integrarea europeană, pentru o mai bună, mai mare aprofundare la nivel european, sigur că totul trebuie să fie uh, uh făcut prin intermediul partidelor uh, Uh, politici europene. Când ne dorim să avem o dimensiune europeană a politicii europene, nu putem permite să avem o, doar o juxtapunere a 27 de uh, partide politice europene. Deci trebuie să încurajăm această dimensiune europeană a politicii. Uh, domnul Ashworth uh, spune că uh, studiile, studiile de cercetare de la Parlament sunt foarte bune, sigur că nu putem pune sub semnul întrebării, dar trebuie totuși să ne uităm la suma cheltuită pe aceste studii și câte, cât de multe profităm de pe urma lor, pentru că am impresia că avem o problemă de structură nu numai la nivel intern. Uneori se pare că trebuie să subcontractăm unele servicii. În legătură cu inflația, s-a spus deja, sunt uh, unele linii bugetare care trebuie mărite tocmai pentru a se adapta la nivelul inflației, salariile angajaților Parlamentului, însă la alte linii bugetare nu neapărat. Trebuie să uh, ne uităm la detalii, să nu facem o mărire automată a bugetului în funcție de inflație. Trebuie să uh, ne asigurăm că uh, în fiecare an se ține cont de diferențele relevante. În ceea ce privește premiul Lux, este o dezbatere care vine anual. Noi, socialiștii, suntem pentru menținerea acestui premiu. Și aș vrea să-i mai spun domnului Ashworth următorul lucru în legătură cu propunerile din raportul său, pentru că nu înțeleg bine de unde vin aceste idei. Ați vorbit de faptul că este necesar să se consolideze dialogul cu parlamentele naționale. Într-adevăr. Însă aveți cumva și o idee precisă uh, legată de ce ar putea reprezenta, de fapt, acest dialog? Uh, următorul subiect campania electorală ați spus că suma aceasta trebuie să fie dedicată doar explicării rolului Parlamentului European. Nu știu, domnul Ashworth consideră că s-au finanțat activități care nu trebuiau finanțate în trecut din acești bani? De ce doriți să limitați în acest fel folosirea fondurilor? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului Tarand. Thank you. Mulțumesc. Foarte rapid, aș dori să spun că mă bucur foarte mult că acest text a evoluat de la ultima reuniune și până acum. Era oricum o bază excelentă de pornire pentru discuții și acum a evoluat și mai mult, după cum spuneam. Doresc să-i mulțumesc în special raportorului pentru că a introdus uh, comentariul pe care l-am făcut la ultima reuniune referitoare la uh, durata de viață a clădirii PHS și uh, celelalte comentarii referitoare la politica clădirilor. În ceea ce privește economiile, nimic nu e mai firesc decât să se reducă explicațiile de vot, să nu mai fie, de exemplu, în prime time, ca să spunem așa, ci să fie la miezul nopții pentru păsările de noapte. Și cred că cel mai bine ar fi ca ambele să fie făcute în scris și să nu mai fie traduse, ar fi și mai bine. Dar nu știu dacă acest lucru ține de Comisia pentru Bugete, poate că alte comisii au alte opinii. Dacă chiar dorim să cheltuim uh, bani pentru programul de comunicare în perioada, în perioada electorală, mă surprinde faptul că doamna Gardia Zabal consideră că aici există prea multe limitări. Vă amintiți că am cerut ca reprezentanții noștri să fie implicați în uh, comisia de pregătire, în comitetul de pregătire, iar secretarul general nu ne-a dat un răspuns clar în acest sens? Poate că dacă am fi implicați, ar fi mai puține limitări, însă cât timp Comisia pentru Bugete nu e implicată, atunci trebuie să introducem aceste limitări stricte. Cam atât. Mi se pare că anul acesta procesul uh, bugetar ar putea să fie un pic mai lin decât anul trecut și asta cu siguranță se datorează experienței raportorului și bunei voințe politice. De aceea am și par atât de rău că pleacă britanicii. <laughs> Un moment emoționant. Domnul Vali. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-i mulțumesc uh, raportorului, să-i spun că apreciez observațiile sale față de prima versiune, în special revizuirea dispozițiilor legate de transparență sau de cheltuielile deputaților. Cred că trebuie să urmărim un uh, aviz, o opinie exprimată de mai multe ori în plenară legată de transparență. Poate că secretarul general ar trebui să ne dea mai multe sugestii, să ne prezinte o idee despre cum s-ar putea spori transparența aici. Grupul nostru se opune măririi bugetului. Sunt uh, diferite reduceri pe care intenționez să vi le propun la reuniunile cu raportorii din umbră. Nu e vorba de mm, costuri liniare. Ar fi vorba de 3,26%. Nu cred că e foarte realistă această mărire propusă uh, de raportor uh, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Trebuie să fim atenți la uh, indicele inflației, pentru că dacă ținem cont doar de situația din 11 țări, uh, folosim uh, indici generici. Nu se ține cont de costul materiilor prime, de costul bunurilor de consum. Dacă luăm acești indici în calcul, am putea observa că avem de-a face cu o situație de deflație, nu de inflație. În legătură cu partidele și fundațiile, ne-am uh, exprimat uh, poziția uh, atunci când s-au discutat rapoartele anterioare legate de bugetul Parlamentului European. Noi am dorit să existe o rotație anuală și apoi, în ceea ce privește cheltuielile de comunicare pentru 2019, 25 de milioane, am primit mai multe informații de la secretarul general, însă suntem împotriva utilizării acestor uh, fonduri pentru că banii cheltuiți în campania din 2014 nu au dat rezultate reale. Ba chiar participarea la alegeri a scăzut față de 2009. În ceea ce privește renovarea PHS uh, pentru o sumă de 14 de milioane de euro mi se pare excesiv, au spus-o și alți colegi de la alte grupuri. Poate că ar trebui să revizuim această cifră. Sigur că și în trecut am avut raportori foarte buni, însă de data aceasta textul raportorului este mai ambițios și ne oferă o bază bună de pornire și pentru obținerea de rezultate concrete. Sper ca raportorii din umbră să îl ajute pe raportor să amelioreze textul și mai mult. Mulțumesc, doamna Niriada. Brief as well. Um... Mulțumesc. Am să fiu succintă. Aș vrea să vă spun că domnul Omarji, pe care îl reprezint, își cere scuze că nu a putut fi prezent. Suntem de acord cu prioritățile raportorului și împărtășim mai multe din rezervele exprimate de el. Am dorit să fie sporită și mai mult responsabilitatea legată de aspectele sociale și legată de personalul din instituții și de cei vizați de contractele încheiate cu părți terțe. Salut toate ameliorările făcute pe planul transparenței și mai ales cele prezentate de domnul Manca. În cele din urmă, eu mă bucur foarte mult că se recunoaște limba irlandeză. Vorbim de accesibilitatea pentru cetățeni, spunem că încercăm să comunicăm cu ei. Ideea de a respecta nu doar limba irlandeză este importantă și mai ales ideea de a arăta că noi respectăm multilingvismul în Parlament. După părerea mea, este o declarație foarte pozitivă și aștept cu nerăbdare să pot comunica cu dumneavoastră în limba mea maternă înainte de sfârșitul mandatului. Merci. Mulțumesc. Je ne vois pas d'autres demandes. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Doresc și eu să îl felicit pe raportorul nostru care ne-a prezentat o comunicare foarte limpede. Se vorbește de aceste 20% din rubrica 5 și cred că trebuie să fim cât se poate de prudenți cu privire la acest prag, pentru că dacă celelalte cheltuieli de la rubrica 5 ar crește foarte mult, nu știu dacă ar fi cazul să ne mai încăpățânăm să rămânem la 20%, pentru că atunci nu am uh, controla așa cum trebuie cheltuielile publice. În fiecare an, Europa face recomandări statelor membre și le cere să fie riguroase în uh, controlul cheltuielilor publice. Care este uh, responsabilitatea Parlamentului dacă Parlamentul își mărește cu 3,26% cheltuielile? Sigur că avem salariile, însă baza legală definită acum trei ani ține cont de uh, indexările salariale din diferite state membre. Ceea ce nu înseamnă că funcționarii care lucrează la uh, Bruxelles, la Luxemburg sau la Strasburg se confruntă cu uh, mărirea costului vieții ca la Varșovia sau în alte locuri din Europa. Acești indicatori nu sunt obiectivi. Dacă opinia publică ar afla de aceste mecanisme de calcul, ar putea să le conteste ca nefiind justificate. Nu ajunge să alocăm 25 de milioane de euro pentru comunicarea instituțională ca să demonstrăm care este plus valoarea Parlamentului European. În primul rând, Parlamentul European trebuie să fie riguros și în acest caz, trebuie să vă spun că eu nu mă simt în lagul meu. Pentru că avem un fel de a demara niște cheltuieli care pot fi ușor criticate și contestate. Cred că global s-au făcut progrese legate de textul acesta, An de an, raportul privind bugetul Parlamentului devine tot mai clar, mulțumită muncii raportorilor, dar în ceea ce privește politica imobiliară și perspectivele pe termen uh, mediu și lung, nu iese ce trebuie. Această idee de mopping up, de transfer uh, a sumel, al sumelor restante, nu e corect. înscriem la rubrica cheltuieli imobiliare o sumă despre care știm că nu va fi suficientă, că va fi nevoie de, de două ori mai mulți bani și ne bazăm pe faptul că vom putea să luăm uh, ce rămâne de la alte cheltuieli care au fost supraestimate. Eu nu sunt mulțumit de această prezentare. La investiții mai avem foarte multe progrese de făcut. Acestea fiind zise, îi dau cuvântul raportorului ca să poată trage concluziile acestui schimb de opinii. Mulțumesc, domnule președinte. La modul general, aș dori să le mulțumesc uh, colegilor pentru uh, cuvintele frumoase pe care mi le-au spus și aș dori să, închei, să încep cu ce a încheiat domnul președinte. Sigur că acest procent de 20, 20% uh, este o orientare, dar aș vrea să mai spun că nu contează atât de mult mărimea, ci funcția, ce faci cu acești bani și dacă obții plus valoare prin cheltuielor sau nu. Și aici mă bucur să văd că mai mulți colegi au repetat uh, o idee recurentă. În primul rând, e importantă disciplina, apoi transparența și, în ultimul rând, responsabilitatea, principii pe care le susțin pe deplin. Sunt uh, subiecte pe care aș dori să le văd uh, reprezentate în întregul raport. Mai mulți colegi au vorbit de uh, alocația de uh, cheltuieli generale și de uh, grupuri, partide politice și fundații. Într-adevăr, cred că acest lucru trebuie să fie stabilit la începutul următorului mandat. Nu vom reuși până atunci. Însă, cred că este important ca noi să luăm măsuri, să ne asigurăm că mergem în direcția stabilirii de bune practici, pentru că acestea să devină apoi practici răspândite pentru toată lumea. Ca să răspund uh, la ce spunea domnul Rubic în legătură cu alocația de secretariat, sunt preocupat nu de cheltuielile de la Bruxelles, ci am uh, dubii în ceea ce privește asistenții locali, deci în legătură cu ce se întâmplă în circumscripții. Și cred că acolo trebuie să introducem o transparență sporită. De da, asemenea, sunt de acord cu domnul președinte și cu domnul Dupre în ceea ce privește practica de mopping up. Cred că noi uh, trebuie să facem mai multe la comisia noastră, pentru că este o practică care se repetă. Mai mulți colegi s-au referit uh, și la costurile campaniei electorale și aș vrea să Mă refer la cele două întrebări care mi-au fost adresate legate de dialogul cu parlamentele naționale și programul de comunicare. În primul rând, ce îmi doresc eu este claritate. Ar trebui să uh, avem claritate în aceste practici. Și aș vrea să o spun uh, personal și în țara mea a existat o campanie pentru referendum, la referendum, și vidul de informație care s-a făcut simțit în țara mea este foarte mare și este existent și în alte țări. După părerea mea, nu e treaba Parlamentului să se implice într-o astfel de campanie, însă datoria de a educa pe cetățeni și de a informa cu privire la ce face Parlamentul este foarte important și de aceea aș vrea să revin la ce am spus mai devreme. Uh, de ce ar trebui să facem aceste cheltuieli și această campanie doar într-un an electoral? Eu cred că ar trebui să se desfășoare în permanență această campanie de informare și de aceea am pus sub semnul întrebării distribuirea acestor fonduri. Mulțumesc domnului Taran pentru comentariile foarte binevenite și mulțumesc în general colegilor, inclusiv doamnei Niriada. Thank you, And to think that an Englishman is să văd că un englez îi dă înapoi unei irlandeze limba ei. E o ocazie istorică. Mulțumesc pentru sprijin. Bien, donc, vous aurez une réunion. În regulă, atunci o să aibă loc o reuniune cu raportorii din umbră în zilele următoare. Și aș vrea să mai spun că amendamentele privind proiectul de raport al domnului Ashworth trebuie depuse până cel târziu la 15 martie, ora 13. Votul în Comisia pentru Bugete va avea loc în 3 uh, aprilie, iar în uh, ședință plenară, după cum arată lucrurile, cel probabil vom vota în 5 sau 6 aprilie. Acum, o să trecem la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Avem doi raportori, domnul Mureșan, raportor uh, general pentru uh, anul 2018 și domnul Geier, care este înlocuit de data aceasta de doamna Gardia Zabald. Nu știu cine dorește să înceapă, domnul Mureșan sau doamna Domnul Mureșan, cred că e mai uh, bine să înceapă colega pentru că uh, el s-a ocupat de anul acesta, eu mă voi ocupa doar de anul viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu extrem de succintă oricum. După cum spuneați, Uh, domnul Gaier nu, trebuie, nu poate să fie aici, așa că mi-a transmis mie niște instrucțiuni. În principiu însă aș spune că acest raport este unul provizoriu, a sosit doar săptămâna trecută și reia multe informații privind proiectele pilot și acțiunile pregătitoare în bugetul 2017-2018. Din cele 79 aprobate, majoritatea sunt deja în curs de desfășurare, dar 5 Uh, au fost deja acoperite de temeiul juridic. Prin urmare, se va face un transfer cu privire la aceste sume către program. Este evident că anumite elemente, anumite proiecte nu vor, fi putea, uh, nu vor, vor putea fi duse la bun sfârșit. Apoi mai este un set de patru proiecte Uh, care, conform proiectului preliminar, uh, trebuie să, comisia trebuie să vadă cum se pot uh, aplica. Unele sunt cu notă A, altele sunt cu notă B. Nu știu așadar dacă mai, mi se pot oferi informații suplimentare privind sursa problemei din partea comisiei sau dacă putem afla care sunt ideile sale pentru punerea lor în aplicare fiindcă nu există încă toate informațiile. Raportorul uh, a vrut să spună că va urmări îndeaproape toate informațiile din raportul preliminar și mai ales că va elabora un raport împreună cu comisia specializată, pentru că adesea răspunderea vine de acolo. Mulțumesc frumos, asta este tot, domnul Mureșan. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Ca raportor uh, al Comisiei pentru Bugete pentru anul următor, aș dori să atrag atenția tuturor colegilor asupra faptului că, într-adevăr, fiecare uh, eurodeputat poate veni cu propuneri uh, pentru uh, proiecte pilot sau acțiuni pregătitoare și primul lucru care trebuie știut pentru a depune un uh, proiect pilot sau acțiune pregătitoare care să aibă succes și să poată fi implementat anul următor. Primul element așadar se referă la faptul că toate proiectele de pilot și acțiunile pregătitoare, toate aceste propuneri, trebuie trimise pentru preevaluarea Comisiei Europene înainte de 3 mai, deci termenul pentru trimiterea către Comisie pentru preevaluare este 3 mai și aș dori de asemenea să-i informez pe colegi de faptul că fie și proiectele pilot și acțiunile pregătitoare existente care se vor prelungi trebuie de asemenea trimise pentru preevaluare la comisie. După aceea, comisia își va publica constatările și apoi va fi important ca toți colegii noștri să știe că fiecare proiect pilot sau acțiune, acțiune pregătitoare trebuie depus ca amendament la uh, bugetul proiectului uh, anului viitor. 31 august uh, este termenul pentru modificări uh, din partea colegilor sau ale comisiei și 7 septembrie pentru modificări din partea grupurilor politice. Iar în toamnă se va pregăti un nou pachet, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, cu uh, atenție specială acordată acelor uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare care au fost evaluate preevaluate pozitiv din partea Comisiei. De aceea e important acest termen de 3 mai, ceea ce înseamnă că proiectele care au primit A sau B din partea Comisiei intră în această categorie. Am dorit să spun acest lucru și pentru că atunci când am pregătit uh, proiectul de raport pentru liniile instructoare pentru uh, anul următor, am spus că prioritățile vor fi creștere, locuri de muncă și siguranța cetățenilor. Creștere și locuri de muncă fiindcă asta cer în primul rând cetățenii europeni, uh, pentru îmbunătățirea situației economice care duce la uh, crearea de locuri de muncă, uh, se va investi în infrastructură și inovare, lucruri care fac uh, economia europeană mai competitivă, vom susține IMM-urile, antreprenorii, mai ales pe cei tineri, și, evident, toate acestea pot avea uh, succes doar dacă garantăm siguranța cetățenilor și a uh, întreprinderilor din Uniune și de aceea e importantă și siguranța. Vom consolida agențiile Europe care lucrează în domeniul justiției și a afacerilor interne și acestea fiind prioritățile pe anul viitor, evident se va acorda atenție specială proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare din aceste sectoare. Acestea fiind spuse, o să mă opresc aici momentan, domnule președinte. Aștept cu interes uh, să văd propunerile interesante care vor fi depuse de colegi. Mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur général. Mulțumesc, domnule raportor general. În acest moment, poate că domnul Ioan Ruel din uh, partea comisiei sau mai întâi domnul Donanu. Da, am o întrebare pentru comisie. Împreună cu alți colegi uh, am, uh, m-am ocupat de un proiect privind păstrarea activității apicole anul trecut și am avut senzația că uh, proiectul a deportat de fapt în 2015 și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Nu am avut nicio veste de la comisie și aș vrea să întreb dacă în sfârșit se va elabora un proiect pe baza acelei propuneri astfel încât să se primească și răspunsuri la acest uh, apel în total 900.000 de euro și sper să se păstreze pentru anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei acum. Uh, în, în sfârșit avem contact cu Comisia, dar uh, nu e suficient pentru că cei care vin cu propuneri nu mai știm ce se întâmplă cu proiectele după ce am făcut propunerile și nu mă, ref, nu mă interesează uh, chestiile teoretice, ci vreau să știu în practică ce se întâmplă cu, care sunt rezultatele acestor proiecte. Dacă s-au obținut rezultatele pe care le-am dorit atunci când am propus proiectul respectiv. Mulțumesc, spune domnul președinte. Înainte să dau cuvântul comisiei, uh, raportorul general ne-a vorbit de prioritățile pentru uh, Uh, diversele proiecte pilot. Mă întreb dacă am putea adăuga acolo comunicarea. Prin asta mă refer la faptul că vorbeam mai devreme de problemele de comunicare ale Parlamentului European. Și mi-a trecut prin minte că problema este că ziariștii sunt alții în fiecare țară și atunci, dacă am avea o acțiune specială, un fel de Erasmus pentru tinerii jurnaliști care să meargă în alte țări, uh, ar putea fi un proiect de interes în cadrul obiectivului de mai bună comunicare și de restabilire a unei ierarhii în uh, Uh, redacțiile ziarelor europene în ceea ce privește uh, valorile europene. Și dau acum cuvântul, într-adevăr, uh, reprezentantului Comisiei. Ce să facem? Cum să evaluăm aceste proiecte? Cum le clasificați? Cum le dați notele A, B, C? și așa mai departe, dacă ne puteți lămuri și cum putem primi informații mai clare pentru ca promotorii proiectelor pilot să cunoască punerea în aplicare a acestora. Uh, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Comisia salută schimbul de opinii de astăzi și dorește să, doresc să repet și să subliniez faptul că marea majoritate uh, a celor 79 de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare sunt puse în aplicare. Din 79, 7 sunt deja în curs de implementare, 4 sunt încă analizate de comisie și ca răspuns la întrebarea raportorului pot să vă spun că nu avem informații uh, suplimentare de la elaborarea raportului de săptămâna trecută vis-a-vis -vis de aceste patru proiecte dar nu există nicio problemă a priori, doar că încă se analizează, încă se uh, caută cea mai bună metodă de punere în aplicare și, prin urmare, am speranță că în săptămânile sau lunile următoare vom avea un răspuns bun pentru toate cele patru și astfel mai rămân cinci proiecte pilot și acțiuni pregătitoare care nu pot fi puse în aplicare, ceea ce uh, s-a menționat deja în scrisoarea de executabilitate a Comisiei din octombrie anul trecut și asta pentru că sunt deja acoperite de întemei juridic uh, existent. Și după cum uh, s-a hotărât în textul uh, comun privind bugetul pe 2017, oricând este posibil, Comisia va transfera um, uh, sumele alocate către baza juridică existentă. Și doar dacă proiectul pilot a fost votat la un alt titlu din cadrul CFM, uh, nu vom putea face acest transfer. Așadar, aș dori să mulțumesc în special raportorului pentru calendarul revizuit pe care îl propune în raport. Această propunere de calendar va permite Comisiei să facă evaluările la timp, înainte de trialogul din vară și, totodată, la timp pentru dezbaterile din comisiile specializate ale Parlamentului. În ceea ce privește întrebările specifice din partea eurodeputaților, um, vis-a-vis -vis de un anumit uh, pilot, uh, proiect pilot, uh, aici o să trebuiască să vă răspund în scris, pentru că nu am informații în acest sens, dar vis-a-vis -vis de mai bună informare a Parlamentului, Evident, noi suntem dispuși să oferim asistență oricum am putea, dar am avut senzația că raportul furnizat săptămâna trecută oferă deja suficiente informații. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnule raportor, doamnă raportor, considerați că răspunsurile Comisiei sunt suficiente. Oricum uh, o să vină și cu completări. Domnul uh, Mureșan a spus că în uh, ora, până, la ora, până, 3 mai, până în 3 mai vor trebui depuse proiectele pentru preevaluare înainte de votul în comisii. Mulțumesc raportorului, mulțumesc comisiei. Doamna Riada, Uh, sunteți uh, gata să ne, priviți, să ne prezentați raportul privind promovarea conectivității prin internet în rândul comunităților locale și accesul la internet în cadrul colectivităților teritoriale? Da, sunt și, de fapt, este uh, un subiect foarte uh, pozitiv uh, de discutat, mai ales luni seara, așa aproape de sfârșitul zilei. Este o idee foarte eficientă, foarte utilă. Este despre cum să folosim bani în mod inteligent, o inițiativă de a dota cât mai multe sate și orașe europene cu acces gratuit, acces gratuit la internet. Uh, pe sistem uh, fără fir. Suma dedicată nu este enormă, dar e vorba de 120 de milioane în perioada 2017-2019 uh, pentru susținerea instalării echipamentelor și a centrelor uh, comunitare, centrele prin care vor fi uh, disponibile uh, rețeaua Wi-Fi va fi uh, în spații publice, uh, centre de sănătate, muzee, biblioteci și așa mai departe. Um, distribuirea se va face foarte echilibrat din punct de vedere geografic. Cred că este esențial ca aceste comunități care nu au acces la internet să poată să aibă din toată acces la el, le va oferi uh, capacități suplimentare, va fi foarte bine pentru întreprinderile sociale și cooperative, și va da rezultate pe termen lung. Nu cred că are nimeni o problemă cu asta, pentru că este extrem de eficient. Va promova sănătatea, turismul și, după cum spuneam, zonele total izolate trebuie uh, primele să fie acoperite pentru că există această accesibilitate doar în orașele mari. Deci toate comunitățile uh, vor beneficia. Până la sfârșitul anului 2017 vom avea 20 de milioane deja disponibile. Sunt foarte ușor de accesat. Uh, procedurile sunt în principal nebirocratice, tocmai ca să fie foarte accesibilă uh, iar autoritățile locale se vor implica și vor fi și ele implicate. nu Cred că e mult, mai mult de spus, în afară de faptul că efectiv crește conectivitatea pentru cei aflați la zona, în zone periferice și este un raport foarte, foarte pozitiv. M-aș bucura să aud și alte păreri și o să îmi iau notițe. Mulțumesc, doamna Riada, pentru acest raport. Domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă raportoarea a spus că ar trebui să fie un raport cu care să nu avem niciun fel de probleme, eu zic că am problemă, o problemă cu genul acesta de rapoarte. De ce? Uh, pentru că mi se pare așa o atitudine servilă din partea comisiei. E ca și când arăți uh, mâncare la grădina zoologică și nu e întotdeauna util. E un cuvânt foarte frumos în engleză. Obsequious. Și cred că fix despre asta e vorba. dar uh, de fapt uh, aceste idei ale mele nu au legătură cu partea bugetară a um, raportului. Fix acum o oră, când vorbeam despre estimările pentru venituri și cheltuieli, mai mulți eurodeputați au vorbit despre securitatea cibernetică. Iar uh, rețelele Wi-Fi deschise și gratuite reprezintă o problemă de securitate puteți încerca. Mergeți la, uh, accesați un asemenea Wi-Fi gratuit. Uh, uneori uh, trebuie să vă conectați cu contul de Facebook și cu parola. Și dacă rețeaua respectivă este atacată, atunci toate numele și toate informațiile de pe Facebook sunt preluate și ele. Deci avem probleme de uh, securitate cibernetică foarte importante atunci când vorbim de rețele Wi-Fi gratuite. Și dacă construim un uh, Wi-Fi uh, gratuit sigur, care e o idee mai bună, atunci vorbim despre cu totul alte sume de bani. Deci vă rog, uneori e util nu doar uh, să faci senzație, ci să te gândești la impactul uh, adevărat a ceea ce spui. Mulțumesc! Să zicem uh, că acest lucru dă de lucru Comisiei. Domnul Cristoforu. Adică Mulțumesc, domnule președinte. Dreptul de a avea acces la internet este un drept al tuturor cetățenilor. De aceea ne bucură propunerile care merg în acest sens. Cred că propunerea comisiei este una corectă, deși este doar un prim pas. Astfel, cetățenii vor avea acces sporit la internet. Și trebuie să mai spun că Uniunea Europeană trebuie să fie activă. Nu putem avea o piață unică digitală decât dacă toți cetățenii au acces la internet, la tehnologiile digitale. Să nu uităm că regiunile periferice, regiunile insulare suferă foarte mult de conexiunea proastă la internet. Deci uh, avem nevoie de tratament egal pentru toți cetățenii, indiferent de locație. Trebuie să se investească în acest program, pentru că fiecare euro care este investit uh, în acest program va duce la crearea de locuri de muncă în plus, va permite consolidarea IMM-urilor și um, Comisia Europeană nici nu poate să considere că sunt cheltuieli acești uh, bani, sunt investiții și sunt uh, insuficienți. Cred că această viziune trebuie să se adreseze tuturor, în special zonelor uh, insulare și regiunilor periferice. Trebuie să încercăm tot ce putem ca să obținem Wi-Fi gratuit pentru toți, și să nu uităm ce a spus uh, creatorul Facebook, care a spus că va da el personal acces la internet tuturor cetățenilor americani. Dacă asta poate să o facă o singură persoană, înseamnă că poate și Comisia Europeană. Cred că este o provocare foarte importantă și trebuie să uh, ne o asumăm. Deci suntem pentru Wi-Fi, pentru Uniunea Europeană și credem că Comisia trebuie să fie și mai generoasă. După cum am spus, nu e vorba de cheltuieli, e vorba de investiții. Și de aceea trebuie să susținem această inițiativă, care are o valoare extraordinară pe plan uh, de investiții și pe plan social. Astfel se va putea ca toți cetățenii din Europa să fie interconectați și um, Astfel se va respecta și ce a cerut președintele Juncker în uh, prezentarea sa cu privire la viziunea sa asupra Uniunii Europene. Acesta este un plan esențial, de importanță strategică și această sumă de 20 de milioane pe 3 ani uh, nu va fi suficientă, este clar. Asta vom spune la sfârșitul acestei perioade și de aceea eu aș vrea să spun de acum uh, că e important ca finanțarea să fie sporită, pentru că numai așa vom putea să ne aducem contribuția și să schimbăm ceva în Uniunea Europeană. Monsieur Negrescu. Domnul Negrescu. I also believe it's a good initiative. Mulțumesc frumos și eu cred că este o inițiativă bună și evident susțin ce spunea uh, colegul. Din păcate uh, dăm prea puțin bani pentru acest proiect atât de important și vreau să adaug patru lucruri. Mai întâi, într-adevăr, trebuie să îmbunătățim accesul la internet și la Wi-Fi în zonele izolate și în zonele de munte, dar să îmbunătățim și conexiunile de, la internet în zonele unde oameni uh, nu au veniturile necesare pentru a plăti pentru această conexiune la internet. Deci și inegalitatea socială trebuie luată în considerare în raport, nu doar uh, diferențele geografice. În al doilea rând, să ne asigurăm că nu investim în uh, conexiuni gratuite Wi-Fi acolo unde am investit și anterior în uh, conexiuni Wi-Fi, pentru că au existat programe naționale care au permis uh, accesul în diverse orașe la, gratuit, la internet gratuit și trebuie să ne asigurăm că finanțăm acest acces în alte comunități noi. Apoi, trei Cred că prin proiect trebuie să subliniem nevoia pentru uh, educație digitală. Unul dintre colegi vorbea despre securitate uh, cibernetică. Nu trebuie să exagerăm, să nu mergem atât de departe. Am lucrat în acest domeniu, știu despre ce vorbesc. Dar o bună educație în ceea ce privește conectivitatea la internet este necesară și trebuie subliniată în, și prin raport. Și în al patrulea, dar nu ultimul rând, mai e și problema durabilității. Creăm o conexiune la internet Uh, poate fi o rețea bună pentru 1, 2, 3 ani, dar ce să facem pentru uh, după 3 ani? Trebuie să o înlocuim, cine o înlocuiește sau să o uh, închidem. Deci să subliniem problema durabilității, pentru că dacă nu investim suficient de bine, o să pierdem bani în scurt timp. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rubiș! Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte important. Cred că trebuie să fim atenți la uh, respectarea neutralității tehnologice, în orice caz. Avem, uh, pe de o parte, 5G-ul, care trebuie finanțat de industria telecom și uh, consecința directă este că avem și ceea ce dorim noi să oferim cetățenilor. Deci vor fi două sisteme paralele, cel 5G oferit de operatorii telecom și cel cu Wi-Fi, care va, va avea o libertate mai mare. Cred că este important să ne asigurăm că aceste fonduri sunt cheltuite în mod public, transparent, cu o licitație transparentă europeană și trebuie să se ajungă la unități mici, tocmai pentru ca și IMM-urile să aibă o șansă să introducă unitățile de Wi-Fi la fața locului. Și doresc să-i mulțumesc colegului Torvalds pentru că, desigur, cetățenii trebuie să fie siguri că nu uh, se vor petrece atacuri cibernetice, că datele lor vor fi uh, sigure și că conexiunile nu vor fi sparte. Deci trebuie să se bucure de toată protecția necesară și de aceea cred că ar fi important să ne asigurăm atunci când se vor face contractele de achiziții publice că uh, condițiile de siguranță sunt prioritare. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. President. Um... Mulțumesc frumos, domnule președinte. În timpul discuției anterioare, când uh, analizam uh, proiectele pilot, mă gândeam că uh, sunt diverse probleme legate de finanțare. Mai întâi, dacă e o bună folosire a banilor contribuabililor. Apoi, dacă există un motiv bun pentru care o chestiune nu poate fi rezolvată de statul membru. În al treilea rând, dacă este un lucru care oferă valoare pentru banii investiși, investiți. Și mă gândim atunci că există o serie de proiecte pe care le-am văzut și care îmi dădea seama că nu rezolvă aceste întrebări, aceste probleme. Apoi, dacă vorbim despre rețelele publice, Wi-Fi, mie mi se pare că putem susține că acest lucru se poate face cu banii contribuabililor, deci are bază, dar tot nu văd nevoia ca acest lucru să o facă Uniunea Europeană și nu statele membre. Să, oferim, să ofere Wi-Fi gratuit acolo unde consideră că e soluția cea mai bună pentru progres. Eu am o ușoară îngrijorare și în ceea ce privește Nevoia de proiecte. Personal, am folosind Wi-Fi-ul acum câțiva ani, Wi-Fi-ul în zone publice era de ma- ar fi fost de mare folos când scoteai telefonul mobil și nu mai aveai, nu aveai pachete de date pe telefon. Dar astăzi, mi se pare că marea majoritate a oamenilor au telefoane mobile cu pachete de date incluse astfel încât mă întreb dacă acest argument privind valoarea oferită de investiție uh, este mai logic astăzi sau nu a fost mai logic acum 5-7 ani. În sfârșit, știu că Există state care au dedicat uh, sume mult peste bugetul european în acest sens și poate și la asta să ne gândim. Parole maintenant à Remer Bogue. Mulțumesc, are cuvântul Reimer Böge. Mulțumesc, domnule președinte. Este o dezbatere foarte importantă și trebuie să discutăm aici despre acest subiect cu atât mai mult cu cât are legătură cu ideea de condiții egale în Uniunea Europeană și în toate teritoriile sale, cele periferice și cele insulare, de exemplu. În această dezbatere trebuie să facem diferența între ceea ce înseamnă accesul uh, la internet prin Wi-Fi în uh, locurile publice. E frumoasă această idee. Eu cred că când vom călători în Europa, în afara Europei peste câțiva ani, vom constata că uh, astfel de uh, lucruri sunt de la sine înțelese. Mie mi s-a întâmplat să merg în America de Sud și să văd că accesul la Wi-Fi e mai bun decât în țara mea. Apoi, nu trebuie să uităm că uh, există regiuni care suferă mm, unde nu se mai vând locuințe pentru că infrastructura nu este la înălțime. Eu vin uh, dintr-o comună foarte mică la nord de Hamburg, aproape de Hamburg, ce s-a întâmplat acolo? Nu s-au mai făcut investiții, pentru că întreprinderile mari telecom nu sunt interesate de investițiile în zonele rurale și probabil că ar mai fi trebuit să așteptăm câteva zeci de ani până când să se gândească cineva și la noi. De aceea, pentru astfel de locuri e important să avem a, acest proiect. Nu e vorba doar de bani, ci trebuie să ne punem întrebarea dacă există subvenții din fondurile structurale sau din fondurile de dezvoltare rurală, pentru că, de fapt, vorbim de un întreg complex. Ca exemplu practic, m-aș gândi la uh, comune care au între 700 și 1500 uh, de locuitori sau până la 250.000 de locuitori sunt comune care au strâns bani din banii locuitorilor, au strâns semnături și vor să facă ceva tocmai pentru că au văzut perspectiva de viitor și își dau seama că dacă nu există conexiune la internet adecvată, casele de acolo își pierd valoarea și nimeni nu va mai vrea să vină să locuiască acolo însă până acum toți care au făcut-o, au făcut-o tocmai pentru că au vrut să obțină plus valoare. Dacă vrei să te conectezi mai târziu la rețea și nu să o instalezi de la început, te costă oricum mai mult. Acum avem fibră de sticlă la noi în comună și calitatea este extraordinară. Și cred că de asemenea e vorba de locurile de muncă în zonele rurale, Nu trebuie să uităm că noi dorim să păstrăm infrastructura în aceste uh, zone și uh, locurile de muncă, de asemenea dorim să le păstrăm. Și trebuie să ținem cont și de toate aceste inițiative ale diferitelor asociații și să ne gândim la uh, prioritățile fiecăruia. Eu cred că nu o să stea nimeni să aștepte până se finanțează de la bugetul național sau european. Cred că lumea va activa, va acționa și e important să facem și noi față concurenței. La parole, dernier intervenant, monsieur Zdechovski. Domnul Ștațovski, ultimul uh, înscris pe listă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, având în vedere că vom trece la voturi, uh, o să am o, inter- o intervenție succintă. Eu sunt vânător, îmi place să mă plimb prin pădure și constat că uh, în pădure, în codru, câteodată acoperirea cu internet, conectarea la internet uh, este foarte rapidă. Uh, poate e prea mult. Internetul ar trebui să fie <laughs> acolo să funcționeze unde trăiesc oamenii și nu vânatul. Nu cunosc un uh, mistreț care să-și dorească uh, legătură Wi-Fi. Deci poate, având în vedere faptul că în anumite regiuni au fost acordate subvenții europene uh, de care s-a profitat pentru a îmbunătăți conectivitatea la țară, eu personal consider că nu aș spune că nu am nevoie de acest internet rapid în pădure. Deci o să cer comisiei să pună în aplicare principiul uh, conectivității în orașe și nu în natură, în care ne dorim să contemplăm natura și animalele. Mulțumesc! Poate că vânatul, animalele, ar putea să anticipeze astfel sosirea vânătorilor. Să nu uităm că e vorba de investiții foarte mari dar poate că fondurile de coeziune ar putea fi folosite și ele pentru astfel de uh, investiții, având în vedere că ele reprezintă o prioritate pentru autoritățile locale. Și apoi Europa ar trebui să mai investească și în spațiu și în sateliți. pentru ca legăturile prin satelit uh, să, fie, să funcționeze mai bine. Doamna Niriada, câteva concluzii acum, vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuții. Cu siguranță nu consider că uh, ar trebui să discutăm de amenințările cibernetice e de competența furnizorilor locali, uh, autoritățile locale au uh, uh, competențe în acest domeniu, deci nu este o scuză ca să nu fim pentru conectivitate. Apoi, în legătură cu zonele foarte sărace și în legătură cu cele spuse de antevorbitor, în legătură cu pachetele de date care nu sunt neapărat necesare, sunt oameni și vă rog să nu vă iluzionați, sunt oameni care nu își permit să pună mâncare pe masă sau să își încălzească casa și ultimul lucru singurul pe care și-l pot permite reprezintă un pachet de date gratis sau orice tip de pachet. Și pentru a-i ajuta pe acești oameni să iasă din sărăcie, e un pas mic. Nu e o investiție imensă, nu e suficientă, dar măcar este un pas bun în direcția cea bună. În orice caz, am notat contribuțiile și în legătură cu ultimul vorbitor și conectivitatea în pădure, să știți că dacă vă rupeți piciorul sau aveți nevoie de ajutor sau sfaturi pentru a aprinde un foc, uh, n-ați putea poate fără acces liber. Sigur, fără glumă acum, uh, nu e vorba de conectivitate în zonele rurale, ci de uh, zonele sărace sau satele mici izolate și sunt destule în Europa. Deci, încă o dată am notat ce ați spus și să sperăm că vom obține un raport cât mai bun. Mulțumesc! Da, te poți și pierde în pădure. Celor care doresc să uh, depună amendamente, aș dori să le spun că termenul este 9 martie, ora 12. Votul la Comisia de Bugete va avea loc în 3 aprilie și votul la Comisia competentă pe fond, Comisia ITRE, va avea loc în 25 aprilie. Dragi colegi, putem, putem trece acum la voturi. Aș dori să vă rog să vă introduceți cardurile de vot în console. Vom face o verificare în primul rând. S-a deschis votul. Ça ne fonctionne pas? Nu funcționează? Domnul președinte, am doar o întrebare. Dacă mă uit la listele de vot, mă gândeam că poate nu știu dacă e un concurs așa de ceva săptămâni încoace. O colegă, de exemplu, a înaintat 501 amendamente. Deci e uh, concursul pentru cine depune cele mai multe amendamente la un raport. Va trebui să votăm toate aceste amendamente sau am putea să votăm și în bloc? Și de fiecare vot electronic. Întâi facem verificarea și poate că am putea să votăm într-adevăr în bloc dacă sunteți de acord. Am putea câștiga ceva timp dacă amendamentele uh, care au același obiect propun o eliminare a unui fragment din text, așa de mai departe. Deci, uh, vă voi cere permisiunea dacă putem vota în bloc atât articolele cât și considerentele. Întâi vom vota raportul domnului uh, Siegfried Mureșan, raportorul nostru general, orientări bugetare pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea 3. Avem compromisul 1A. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1B. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendement 43. Amendamentul 43. Pentru. Întâi 43. Qui est contre? Împotrivă. Abțineri. E respins. 44 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri? E respins. Amendamentul oral Research Infrastructure and SMEs as key enablers of growth and jobs. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 69. Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 70. Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru împotrivă abțineri e respins 93 pentru împotrivă abțineri e respins amendamentul 94 spune președintele pentru împotrivă abțineri e respins amendamentul 160 pentru Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 160. Scrutin ouvert. S-a deschis votul. Scrutin est clos. S-a închis votul. E respins. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum aș dori să dau cuvântul domnului raportor la compromisul 8. Mulțumesc, domnule președinte. La compromisul 8 avem un amendament oral micuț care prevede includerea cuvântului especially, doar a acestui cuvânt, între higher social impact and in the union's poorest regions. In the union's poorest regions. The rest, of course, we... Iată cum arată noul paragraf, restul rămâne neschimbat. La compromisul 8, cu amendamentul oral prezentat de către raportor, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis numărul 10. Compromisul 10. Îmi cer scuze, spune președintele, amendamentul 134. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendement 139. Amendamentul 139. Patru părți. Dar compromisul 10 a fost adoptat. Deci, prima parte devine cadocă. Rămâne partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? E respinsă. A treia parte pentru? Împotrivă? Abțineri? E respinsă. A patra devine caducă. Amendamentul 149 pentru? Împotrivă? Nu mi-e foarte clar, deci verificăm. 149. S-a deschis votul. Scrutin est Repoussé par 19. 19 împotrivă, 13 pentru. E respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 161 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Compromisul 12. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 196 pentru,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 împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 233 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 234 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 236 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. Amendamentul 237 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 238 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 239 pentru, împotrivă. M-ați uh, cam încurcat la 238. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 241 pentru. Non, 239, pardon. 239 pentru. Împotrivă. Abțineri? E respins. 240 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 241 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 242 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. trei pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 246 244 a fost adoptat. 244, îmi cer scuze, spune președintele. Cine este pentru? a fost votat. Était rejeté, donc il faut voter. 245 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 200, amendement 250. 253. Cine e pentru? Împotrivă. Abținerii respins. 254 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 255 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 256 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 266 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 267 a fost retras, 268 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 70. Pardon, 260. 269 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 270. Na, împotrivă. Abțineri, e respins. 271 pentru. Contre. Împotrivă, abțineri, respins. 272 pentru, împotrivă, abțineri, respins. to amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vă propun să votăm amendamentele 3 până la 11 să fie votate în bloc. Pentru,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 Trecem acum la votul raportului González Pons referitor la gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice. Începem cu amendamentele 4 și 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm la 8, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 19 la 12. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 12 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum întregul text, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29 la 3 și o abținere. Felicitări raportorului. Domnule Depre, Textul dumneavoastră se amână pentru luna aprilie, după cum am spus la începutul reuniunii. Acum avem 501 amendamente la raportul lui Gerard Depre referitor la Eurodac. Aș dori să vă propun, dat fiind că avem multe amendamente ale doamnei Montel, care sunt amendamente de suprimare cu același obiect și respectând regulamentul de procedură, să uh, facem un vot unic pe toate amendamentele. Sunteți de acord? Alors, qui s'y oppose? Cine e împotrivă? Qui est pour? Pentru. Pentru, am vot în bloc. Qui est contre? Împotrivă. Monsieur Arnaud, vous souhaitiez... Domnule Arnott, doriți să luați cuvântul? Yeah, I'm... Da, mă întreb uh, de ce ar depune cineva peste 500 de amendamente la un text și apoi nici măcar să nu vină la vot. Mi se pare ridicol să te complici așa. Alors, je mets au voie. Supun la vot. Supun la vot prin vot în bloc toate aceste amendamente. Aveți lista. Încep de la 84 și merg până la pagina 24. Cine este pentru aceste amendamente? Cine este împotrivă? Abțineri? Amendamentele sunt respinse cu o majoritate destul de largă. Vă propun să procedăm la fel și la considerente, pe care le regăsiți la paginile 25 și 26. pagina 26 până la jumătatea paginii, vot în bloc, de la amendamentul 17 până la 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentele sunt respinse. Reluăm de la amendamentul 88 al domnului Donano. Pentru?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 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 voturi la 13. Amendamentul 13 pentru, împotrivă. Vă rog să ridicați mâna. 13 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 18 la 13. La considerente, amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 1 pentru, împotrivă, a, se respinge, 21 pentru, împotrivă, se respinge, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă. Nu toată lumea ridică mâna, deci verificăm electronic. Amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 la 13. Era vorba de 26, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se mhm. adoptă. 31 pentru, împotrivă, verificăm la 31, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 17 la 14. 35 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Prin vot electronic s-a deschis votul. Vă rog să ridicați mâna. Amendamentul 6. Împotrivă. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă, se adoptă, cred, dar nu e clar. Haideți să verificăm la 48. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 la 14. Trecem acum la întregul text. S-a deschis votul. a Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 13 și nicio abținere. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul Gardia Zapal pe tema combinării corecta a surselor de finanțare, echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune. Compromis numero... Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendement numero 4. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Zece. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. La 10 s-a deschis votul. S-a achis votul. Se respinge 16 la 15. Era vorba de 10. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 cu un amendament oral din partea raportorului. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Votăm acum întregul text prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 28 la 2. Felicitări, doamne Gardia Zabal. Sur euh, le budget. Vis-a-vis -vis de buget, secțiunea 3, nu există cereri de transfer. Și în ceea ce privește cealaltă secțiuni pentru bugetul pe 2017, îi dau cuvântul domnului Taron. Mulțumesc. Se face că la Curtea Europeană de Justiție trebuie să, plea, să plătească niște daune uh, unei companii care a câștigat un caz împotriva Comisiei și ce e bine este că au văzut că au găsit acești bani de la remunerație și alocații, indemnizații. Cer comisie să voteze pentru acest lucru, să explic uh, cererea ombudsmanului chiar acum, pentru că asta e un alt punct. La primul punct, spune domnul președinte. Vrea cineva să adreseze vreo întrebare raportorului? Văd că nu este cazul. Prin urmare, E prima cerere de transfer pentru Curtea Europeană de Justiție. Se votează prin vot electronic sau nu? Dacă nu există obiecții, văd că nu este, se consideră că se aprobă. Al doilea transfer, domnule Taru. Al doilea, îmbunătățește flexibilitatea biroului ombudsmanului și este din nou un transfer foarte mic pentru a transforma o locație permanentă într-una temporară. Nu se solicită explicații, nu este necesar uh, să votăm. Dacă nu există obiecții, transferul se consideră aprobat. Doamna Olmaier uh, trebuia să ne prezinte un uh, raport privind proiectele imobiliare ale Frontex, dar se pare că nu au soțit uh, informațiile care să-i permită raportoarei să-și exprime o opinie. Prin urmare, votul se amână și am terminat cu voturile. Aș dori să vă prezint câteva schimbări de calendar pentru uh, viitoarea reuniune or, uh, ordinară 20-21 martie, apoi 27 martie la ora 19 și 30 de minute o reuniune suplimentară și se va anulează întâlnirea din 30 martie. Vă rog așadar să vă notați aceste modificări în planificare. Nu mai există alte probleme pe ordinea de zi. Dacă nu aveți dumneavoastră solicitări, Declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru participarea activă. O seară bună!